Dear colleagues, good morning. Dragi... Let us, let us begin. Dragi colegi, bună dimineața. Haideți să începem cu reuniunea de astăzi. I have the, have the pleasure to welcome uh... Am onoarea de a o saluta pe doamna Vera Iurova, comisarul pentru justiție, consumator și egalitate de gen, pentru un dialog structurat cu comisia noastră. Doamna Iurova nu numai că mai avem proiecte de încheiat, dar Înțeleg că ne veți oferi mai multe propuneri pe care să le concretizăm până la încheierea acestui mandat. Vă voi da cuvântul pentru a ne prezenta propunerile viitoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor. Într-adevăr, sunt încă în faza de a oferi propuneri, pentru că mâine vom adopta un mare pachet, pachetul privind dreptul pentru companii, care încă nu a fost adoptat și uh, cam atât din punctul nostru de vedere. Ieri uh, a fost vorba despre pachetul privind avertizorii de integritate. Uh, de asemenea un aspect important pentru consumator, deci avem multe lucruri cu privire la care să vă informez. Și avem multe activități comune care ne așteaptă, așadar vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți de a continua dialogul cu Comisia Jurii. După cum spuneam, sunt foarte bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră la puțin timp după adoptarea uh, noului raport pentru consumatori, care include o propunere importantă privind uh, despăgubirile colective în contextul uh, dreptului civil. Domnule Comisia va adopta așadar uh, propunerile privind dreptul companiilor pe viitor, care de asemenea vine în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră. Permiteți-mi așadar să mă refer la toate aceste puncte. În primul rând, propunerea privind căile de atac. Activitatea noastră privind uh, consumatorii și recomandările din 2013 privind căile de atac au arătat că avem o deficiență importantă în Europa atunci când vine vorba despre implementarea drepturilor, mai ales în contextul uh, Dieselgate și, într-adevăr, am înțeles că a sosit momentul pentru o cale europeană cu adevărat eficientă în ceea ce privește căile de atac. În propunerea noastră am uh, pornit de la directiva privind uh, directiva privind somațiile și, um, de asemenea, dorim să continuăm pe această direcție. Vorbim despre compensații corecte oferite cetățenilor europeni, nu pentru afaceri importante, pentru avocați sau alt fel de litigi. De asemenea, uh, foarte importante sunt garanțiile împotriva abuzurilor. Este foarte important să dăm dovadă de transparență și să controlăm uh, finanțarea din partea terților și păstrăm ușa deschisă pentru toate medierile în afara instanței uh, instanțelor și am lăsat spațiu de manevră statelor membre pentru a putea să adapteze toate aceste lucruri la propriul sistem legislativ. Vom păstra în continuare uh, în atenția noastră această propunere importantă, astfel încât să putem încheia negocierile înainte de alegerile viitoare. Serviciile noastre și cu mine vom uh, investi timp și energie pe această direcție și uh, vom considera tot ceea ce merge pe această cale ca o prioritate, pentru că este foarte important pentru cetățenii europeni. Ieri uh, s-a adoptat uh, o uh, hotărâre privind uh, statutul avertizorilor de integritate. Scandalurile precum LuxLeaks, Panama Papers, Cambridge Analytica, toate acestea ne-au arătat cât de importanți sunt avertizorii de integritate în acest context al economiei moderne. Sunt recunoscătoare pentru activitatea pe care a făcut-o uh, Parlamentul pe această direcție, mai ales uh, îi sunt recunoscătoare domnului Rozie, raportoarea. Uh, Le ați auzit pe domnul Timmermans ieri cu privire la această propunere. Obiectivul nostru a fost să oferim niște standarde minime de protecție avertizorilor care dezvăluie activități ilegale în domenii importante din politică. De asemenea, includem și garanții care includ canale importante de raportare atât la nivel intern și extern, precum și dezvăluiri publice, acolo unde astfel de uh, canale nu sunt uh, disponibile sau nu uh, ne putem aștepta ca ele să funcționeze cum trebuie. Autoritățile competente sunt obligate să urmărească rapoartele și sesizările făcute și de asemenea să ofere feedback avertizorilor. De asemenea, uh, sancțiunile uh, împotriva avertizorilor trebuie să, uh, trebuie să existe sancțiuni posibile. Este foarte important ca avertizarea și avertizorii de integritate să fie protejați și cel mai important este interesul public. În același timp, directiva include garanții de a descuraja sesizările uh, nejustificate sau false și uh, orice daună adusă reputației. Cred că aceasta este o abordare echilibrată. Mâine, Comisia va face un pas important în ceea ce privește piața internă. Pachetul nostru privind uh, dreptul companiilor vine ca urmare a solicitărilor Parlamentului și a statelor membre. Răspunde de asemenea solicitărilor din partea mediului de afaceri și a partenerilor sociali care solicită reguli clare și certitudine juridică, mai ales în contextul uh, hotărârii uh, judecătorești care a fost uh, luată de curând în cazul Pombut. Am ascultat uh, cu atenție uh, și am uh, analizat situația juridică și am propus reguli corecte și moderne pentru mobilitatea companiilor pe piața internă. Am propus reguli privind diviziunea transfrontalieră și de asemenea conversiile. Suntem interesați în a oferi antreprenorilor șanse corecte pentru a beneficia de piața unică. De aceea am inclus garanții puternice pentru angajați, pentru acționarii minoritari și creditori. Ne apărăm împotriva aranjamentelor și înțelegerilor artificiale și a companiilor de tip cutie poștală. Facem de asemenea un pas înainte înspre modernizarea regulilor în contextul uh, dreptului companiilor. Digitalizarea, modernizarea vor oferi uh, companiilor reguli pentru o lume digitalizată care să îi ajute pe antreprenori să interacționeze mai ușor între ei și la costuri mai scăzute. Vorbim aici despre garanții digitale împotriva fraudei și abuzului pentru a asigura integritatea și uh, credibilitatea procedurilor online. Instrumentele digitale vor uh, oferi și mai multă transparență. De asemenea, în această privință, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Sper că munca pe marginea acestei propuneri va începe cât mai rapid posibil, astfel încât să progresăm cu, ne- cu negocierile cât mai mult în acest mandat. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor la progresul contractelor digitale și a dosarelor care le au pe acestea ca subiect și pentru rolul lor constructiv în negocierile care sunt în desfășurare. M-am întâlnit cu toți raportorii uh, la Strasburg săptămâna trecută și uh, trebuie să recunosc că am observat uh, eforturile domnului Fos, domnului Gebhardt, cu privire la găsirea unor soluții uh, bune. Comisia este flexibilă și disponibilă în a sprijini colegiuitorii în găsirea unor compromisuri în ceea ce privește cele două propuneri. Obiectivele noastre comune ar trebui să fie încheierea negocierilor în ceea ce privește uh, propunerea privind conținutul digital uh, pe timpul președinției bulgare și să înregistrăm progrese în continuare tot în timpul președinției bulgare și să ajungem la un acord uh, cu privire la aceste propuneri. Un alt dosar cu privire la care putem să uh, facem progrese importante este propunerea privind insolvența. Noi suntem uh, dispuși să vă oferim sprijin pentru a se ajunge la un acord înainte de alegerile de anul viitor. Încurajez uh, membrii să sprijine nivelul de ambiție al acestei propuneri, mai ales în ceea ce privește facilitarea Uh, prevenției și depășirea dificultăților financiare și oferirea de uh, a doua șansă uh, antreprenorilor în situație de insolvență. Săptămâna aceasta, Comisia va adopta o comunicare privind inteligența artificială. Așa cum a recunoscut Parlamentul European pe bună dreptate, inteligența artificială are un potențial foarte mare de a influența multe aspecte ale vieții noastre și este foarte important ca inteligența artificială să fie dezvoltată într-o, într-un cadru juridic uh, potrivit, să promoveze inovarea, dar în același timp să respecte valorile Uniunii Europene și, de asemenea, drepturile fundamentale. Comisia va propune o abordare integrată cuprinzătoare pentru a consolida competitivitatea și excelența în cercetare a Uniunii Europene, punând bazele unui cadru de reglementare și abordând uh, preocupările cetățenilor în ceea ce privește impactul socioeconomic al, al inteligenței artificiale. Acesta este doar primul pas. Trebuie să continuăm uh, activitatea noastră în acest domeniu. Uh, vom redacta un proiect uh, în acest domeniu. Vom ține cont și de drepturile fundamentale și vom face acest lucru până la sfârșitul anului acestuia. Vom aborda și aspectele legate de responsabilitate și asta până la mijlocul lui 2019. Până atunci, Comisia va prezenta un raport cu privire la implicațiile pe care le au acestea Mm, în contextul uh, inteligenței artificiale, internetul lucrurilor și robotică. Acestea vor fi primele rezultate în domeniul inteligenței artificiale și în felul acesta sperăm să stabilim uh, un cadru pentru a uh, obține mai multă competitivitate și pentru a uh, transforma Uniunea Europeană în lider uh, pe plan mondial în acest domeniu. Sunt convinsă că, colaborând în continuare îndeaproape, eforturile noastre vor fi încununate de succes și că vom oferi rezultate bune în anul care urmează. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să ascult părerile dumneavoastră și de asemenea să răspund întrebărilor pe care le aveți. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar, pentru discursul introductiv. Am patru solicitări de luare de cuvânt. Doamna Hautala, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, în ceea ce privește um, acest, uh, aceste vânzări online ale bunurilor uh, tangibile. Uh, dosar care a rămas în continuare deschis. Există o frustrare din partea comisiei noastre referitor la faptul că nu s-a atins majoritate nici pentru uh, o armonizare maximă în ceea ce privește protecția consumatorilor, nici în ceea ce privește o uh, armonizare minimă. Așadar, aș vrea să știu cum considerați că s-ar putea găsi o soluție în această privință, astfel încât niciun stat membru să nu trebuiască să pună sub semnul întrebării nivelul de protecție a consumatorului atins, mai ales în ceea ce privește perioadele de garantare juridică. Nu sunt fericită cu privire la situația la care s-a ajuns, la blocajul acesta. Faptul că drepturile existente uh, vor continua, dar fără să existe posibilitatea de a le îmbunătăți. Cred că ar fi incorrect față de noile state membre din Europa Centrală și de Est, care nu au avut suficient timp să-și dezvolte protecția consumatorilor. Apoi, cea de-a doua întrebare este un lucru care mi se pare mm, intrigant, pentru că uh, săptămâna trecu- uh, luna trecută Comisia a publicat uh, un plan de acțiune privind finanțarea sustenabilă, care ar trebui să fie un sprijin financiar oferit mm, agendei pentru dezvoltare în domeniul mediului înconjurător și al schimbărilor climatice. În acest plan de acțiune se spune că se va verifica legislația europeană și raportarea publică, inclusiv directiva privind um, aspectele uh, non-financiare și că va exista un dialog cu părțile interesate pentru a se găsi o strategie sustenabilă și pentru uh, a se oferi uh, lanțului de aprovizionare uh, șansa de diligence-ului. Aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile în această privință și dacă uh, aceasta, implementarea acesteia va face parte uh, din proiectul de implementare al strategiei pe care o oferiți. Voi încheia spunând că propunerea privind uh, recursul colectiv despre care vorbeați ar putea să joace un rol important aici în ceea ce privește consolidarea drepturilor persoanelor uh, care cooperează atunci când uh, sunt încălcate drepturile omului sau alte uh, drepturi uh, ancorate în acorduri internaționale, pentru că prin extinderea domeniului de aplicare al acestei directive am putea să abordăm și angajamentul de o îmbunătățire a uh, protecției victimelor uh, în domeniul cooperării. Din păcate, domeniul de aplicare este limitat la protecția consumatorilor. De ce această opțiune? De ce această alegere a dumneavoastră? Doamna uh, Regner, Raion.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 Mulțumesc! În primul rând vreau să vă felicit pentru propunerea privind avertizorii de integritate. Aceasta era o solicitare pe care Parlamentul o făcuse de multă vreme și este un domeniu în care ați dat dovadă de leadership și ați venit cu o propunere ambițioasă care acoperă într-adevăr un um, număr mare de domenii de interes ale politicii Uniunii Europene. Aș vrea să știu cum ați ales aceste domenii, pentru că într-adevăr este un domeniu de aplicare cuprinzător, însă nu pare să fie atot cuprinzător. Sunt anumite zone de competența a Uniunii Europene unde directiva nu se aplică și cred că ar putea să fie oarecum uh, confuz pentru avertizori. Pentru a vă oferi un exemplu, în domeniul energiei, uh, siguranța uh, centralelor nucleare este acoperită de propunere, dar dacă înțeleg, siguranța uh, centralelor pe cărbune nu este acoperită. Și pentru mine, sau din punctul meu de vedere, acest lucru este dificil pentru avertizori să înțeleagă dacă sunt acoperiți de prevederile propunerii sau nu. Înțeleg că uh, propunerea orizontală acoperă de asemenea uh, aspecte care ar putea să fie problematice din punctul de vedere al competențelei statelor membre. Însă, înțeleg că Comisia a dorit să acopere cât mai multe domenii, astfel încât să se ajungă la o, un domeniu de aplicare cât mai cuprinzător. De asemenea, sunt de acord cu punctele uh, pe care le-a enunțat doamna Hautala în ceea ce privește recursul colectiv este important să înaintăm rapid uh, în ceea ce privește aceste propuneri, pentru că ele, într-o oarecare măsură, sunt complementare. Cea privind avertizorii aduce în prim plan mai multe aspecte uh, care vizează experiența consumatorilor și acestea ar putea să fie completate de uh, recurs colectiv acolo unde este cazul. Așadar, progrese rapide se doresc în ambele direcții. De asemenea, în ceea ce privește propunerea privind uh, conținutul digital, uh, Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele exprimate cu privire la voința Parlamentului de a închide această propunere cât mai rapid și, într-adevăr, dorim acest lucru, dar uh, o problemă foarte importantă este cea al internetului lucrurilor. Pentru Parlament, acest aspect este foarte important. Dacă propunerea privind conținutul digital exclude internetul lucrurilor, atunci uh, nu va aduce prea multă valoare adăugată. Și noi nu suntem mulțumiți de explicația oferită referitoare la faptul că internetul lucrurilor ar putea să fie um, acoperit mai târziu de propunerea privind vânzarea online a bunurilor. Pentru că, în în domeniul uh, vânzării, uh, în domeniul internetului lucrurilor, um, vânzarea online de lucruri este tot mai puțin importantă. Există aspecte de leasing uh, care sunt acoperite sunt tot mai pregnante în domeniul uh, autovehiculelor, de exemplu, și așa se va întâmpla și cu alte lucruri sau alte aparate vândute pe internet. Odată ce contractul de service este uh, încheiat, uh, lucrul respectiv se oferă înapoi. Așadar, eu cred că acest domeniu trebuie acoperit în propunerea privind conținutul digital. Altfel, va fi un domeniu care va rămâne nereglementat. Propunerea privind vânzarea bunurilor poate reglementa doar vânzările. Așadar, pentru noi, acesta este un aspect foarte important și nu cred că putem încheia propunerea dacă nu observăm o mișcare cu adevărat importantă de partea Comisiei și Consiliului privind acceptarea internetului lucrurilor în domeniul de aplicare a acestei directive. Mă interesează foarte mult cum uh, reu- veți reuși să depășiți acest obstacol, obstacol astfel încât să se ajungă la uh, finalizarea acestei propuneri. Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc, stimate domnule comisar. Este, a fost foarte interesant să ascult prezentarea dumneavoastră, ne apropiem de încheierea mandatului și iată că spre sfârșitul acestuia, în sfârșit, ni se prezintă dosarele cu adevărat interesante. Avertizorii de integritate, noi am luptat mult pe, pentru concretizarea acestui dosar. Acum, comunicarea dumneavoastră privind uh, inteligența artificială și recursul colectiv, într-adevăr, sunt subiecte foarte interesante. Sperăm că uh, vom reuși, într-adevăr, să le finalizăm până la sfârșitul uh, perioadei legislative. Și aș vrea să știu cum vă imaginați noastră calendar, calendarul în acest context. Noi, Parlamentul European, ne vom strădui astfel încât uh, să facem toți pași, pașii necesari și să ajungem la o finalizare. Dar, de obicei, Consiliul este mult mai încet. De aceea, vă solicit în primul rând să faceți puțină presiune de acea parte și, în al doilea rând, aș vrea să știu cum se configurează lucrurile din punctul de vedere al timpului până la sfârșitul mandatului. Aș vrea să mă refer și la, uh, dreptul privind, uh, la pachetul privind dreptul companiilor. Într-adevăr, Comisia a dat dovadă de curaj. Știm că mobilitatea companiilor uh, este importantă și de aceea este necesară o propunere în acest sens. Dar când este vorba despre aspecte de drept civil, de dreptul companiilor, știm foarte bine cât de încet se mișcă lucrurile. Și de asemenea că sunt multe lucruri, multe teme care sunt nesigure și de care trebuie să se țină cont. Întrebarea mea, în ce măsură putem să vorbim despre siguranță în domeniul uh, acesta al dreptului companiilor? Vreau să știu dacă se țină cont de prevederile privind capitalul minim, de uh, um, sistemul celui mai mic asigurator. Cunoașteți foarte bine acest catalog și știți că noi ne preocupăm de toate aceste subiecte și în alte comisii parlamentare. Și sigur că acest pachet este de salutat utilizarea tehnicilor digitale pentru întreprinderi, uh, căutarea jurisdicției uh, celei mai favorabile, toate aceste lucruri sunt foarte importante. Vreau să știu în ce măsură însă aceste propuneri sunt uh, compatibile cu ideea și, și cu ideile domnului Juncker pentru o Europa mai socială. Nu este nevoie de un echilibru, de ceva în plus deci un instrument uh, de codecizie pentru uh, angajați, pentru a echilibra această propunere. Aș vrea să știu cum uh, credeți că vom reuși să încheiem tot acest proces până la sfârșitul acestei perioade legislative? Zamit Daimec. Domnul Zamit. Uh, yes, sir. Commissioner, I would like to join colleagues in expressing uh, our appreciation. Mă alătur și eu colegilor pentru Vă aduce mulțumiri, doamnă comisar, pentru faptul că ați ascultat solicitările noastre cu privire la o serie de lucruri, mai ales în ceea ce privește avertizorii de integritate și anunțul făcut ieri de comisie în legătură cu deciziile pentru a consolida măsurile în acest sens sunt binevenite și acum va trebui să acționăm rapid cu toții. Eu unul aș face legătura între rolul avertizorilor și jurnalismul de anchetă. Prin acțiunile lor, avertizorii uh, de integritate duc la dezvăluirea unor uh, chestiuni foarte interesante pentru publicul larg. În acea fișă informativă a Comisiei vă referați la protecția avertizorilor în țările UE. Experiența malteză este deosebită, deoarece nici în cadrul țării situația nu e aceeași pentru toată lumea. Dacă un avertizor dezvăluie ceva ce e important pentru interesele guvernului, e protejat, chiar recompensat. Dacă dezvăluie alte chestiuni ce țin de spălarea banilor, cum ar fi Pilatus Bank, atunci nu se mai bucură de aceeași protecție și e mare pericol. în primul rând, trebuie identificate autoritățile care trebuie să se ocupe de cazurile de avertizare. Aceste autorități, pe lângă faptul că trebuie să aibă o procedură de raportare, trebuie să fie independențe. Deci, cele care oferă statutul de avertizor uh, trebuie să fie independente, deci să nu intre în joc anumite interese. Deci e un concept care nu prea stă în picioare din partea, din punctul meu de vedere. Prezența dumneavoastră, de altfel, în Malta e, va fi binevenită uh, și salutată structurile europene, Parlamentul European, dar și Comisia Europeană ar trebui să fie într-adevăr o pauză și un scut al intereselor uh, cetățenilor. Și am înțeles că dumneavoastră vreți să anchetați de ce persoana care a fost responsabilă de executarea uciderii doamnei uh, Dafne uh, Caruana nu a fost adus în fața justiției. Deci pentru noi este un factor foarte important. All the measures are taken and as expeditious as possible, not only uh, for the better deci ne dorim o mai bună protecție a avertizorilor, însă în ceea ce privește uh, spălarea de bani și directiva cu privire la spălarea de bani, uh, Cred că va fi un alt uh, element pe care îl veți discuta cu autoritățile malteze, deoarece dacă ne uităm la evoluția acelei directive, vedem cât de relevantă e în cazul uh, ultimilor dezvăluiri făcute, mai ales uh, cele privitoare la Pilatus Bank. Doamna Delvo. Mulțumesc. Doamna comisar, vă mulțumim pentru prezentare. Mă alătur, bineînțeles, și eu colegilor care v-au felicitat, însă, după cum știți cu siguranță, unii eurodeputați așteaptă cu multă nerăbdare comunicarea cu privire la inteligența artificială. Deci prima mea întrebare este dacă ne puteți spune mai multe despre această propunere. Înțeleg că e dificilă interacțiunea între diferitele direcții generale de la Comisie. Poate ne puteți da explicații de ce, veți veni doar acum cu această comunicare și, bineînțeles, uh, salut și ghidul etic pe care îl propuneți, însă celelalte chestiuni, cum ar fi răspunderea, aici comisia pare foarte precaută în formulări, deoarece spuneți că lăsați portița deschisă pentru o soluție. Deci asta înseamnă că nu aveți o propunere cu privire la răspundere, deci întrebarea mea e următoarea. Nu vă temeți că statele membre vă vor lua înainte și vor veni cu propuneri legislative naționale? Înțeleg că unele state membre sunt foarte active în ceea ce privește promovarea unor reguli în acest domeniu și Asta, bineînțeles, ne face și nouă munca mult mai dificilă în calitate de colegiuitori. Deci ce trebuie făcut pentru ca dumneavoastră să luați uh, taurul de coarne și să preîntâmpinați o fragmentare a cadrului de reglementare în domeniu. Mai ales știind că și la nivelul OCDE-ului, din câte mi s-a spus, există interes, de exemplu, pentru proiecte pilot, pentru uh, vehicule autonome, să și acolo există abordări juridice, juridice chiar și în faza de testare, deci unui proiect pilot. Deci dacă în această fază timpurie deja e greu, cum vom reuși noi să avem un cadru adecvat pentru toate aceste chestiuni? E foarte relevant pentru industria europeană și pentru piața comună domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aș avea un comentariu rapid și o întrebare. Observația se referă la faptul că și eu salut, ca și alți colegi, faptul că ați venit cu o propunere în ceea ce privește avertizorii de integritate. Nu puteam să rămânem fără niciun răspuns în situația scandaloasă prin care trecem cu privire la aceste aspecte. Și eu aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește protejarea surselor și a jurnaliștilor ca tare. Atunci când e vorba de subiecte foarte sensibile ca cel la care se referă colegul maltez. De altfel, ne-a surprins faptul că nu există instrumente reale pentru a face plângere împotriva statului maltez, deoarece știm acum că statul maltez s-a compromis la nivelul cel mai înalt. La ordineu între mm, autoritățile cele mai înalte din guvern, deci la un dineu și cei care au uh, uh comandat crimă. deci știm că statul practic a fost implicat. Însă, iată, comisia nu poate face nimic. Deci, cum putem să ne asigurăm că numele interesului public se poate face ceva din punct de vedere juridic pentru a uh, lua măsuri împotriva unui stat care a fost complice la un asasinat. Există probe de caută, nu există o decizie judecătorească, însă ta, statul maltez, în orice caz un membru al statului maltez, e compromis. Din păcate nu a putut să vin ieri la prezentarea uh, <laughs> domnului Timmermans din cauza unei bani pe autostradă. Dar textul acesta cu privire la avertizor mi se pare echilibrat. Știu că există un pericol, o generalizare a delațiunii, ceea ce <laughs> e un risc, nimeni n-a știut să închidă această portiță de-a lungul istoriei. Au fost foarte multe cazuri. Pe de altă parte, există o nevoie uh, necesară și reală de protejarea acestor oameni care um, acționează pentru binele public. Dar trebuie găsită, bineînțeles, calea de mijloc. Eu salut textul propus și ca și alți colegi. Acum, întrebarea mea, destul de simplă și care se referă la o altă și care se referă la un alt lucru. Am avut uh, cauza de Catanii împotriva Parlamentului în ceea ce privește decizia Tribunalului 40 40-15 uh, uh, în legătură cu textele de trialog cu patru coloane. Această dorință de transparență e necesară? Da, dar dacă se înțelege din această sentință că toate documentele publice, toate documentele instituțiilor trebuie făcute publice, e bine, eu cred că ar putea fi paralizate negocierile care uh, se derulează între cele trei instituții. Deci acceptați această decizie a tribunalului sau vreți să faceți recurs la această decizie a Curții de Justiție? Domnul Svivka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dołączam się do słów podziękowań w stronę pani komisarz. Chciałbym... Mulțumesc. Și eu vreau să mă alătur colegilor pentru a-i mulțumi doamnei comisar. Dacă ați prezentat pachetul despre care discutăm astăzi la începutul A, deci ar fi fost mult mai bine să fi prezentat acest text la început, am fi avut încă un an în plus. Nu știu, acum sper să reușim să facem ceva până la sfârșitul mandatului cu această propunere excelentă, să va fi foarte greu. Va fi nevoie de o cooperare foarte strânsă la nivel interinstituțional pentru a merge cât mai departe. Deci ca să nu pierdem uh, portița oferită. Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc cu privire la propunerea legată de avertizorii de integritate. Știați că e nevoie de asta, știați de mult timp, însă, până la urmă, lucrurile s-au accelerat în urma evenimentelor recente, mai ales în urma asasinatului din Malta. Acum să nu uităm că nu trebuie amestecat rolul avertizorilor cu cel al jurnaliștilor. Trebuie uh, să fim atenți când se spune că trebuie protejat avertizorul și nu sursa de informare. De multe ori când discutăm am impresia că aici se înglobează toată lumea în categoria aceasta avertizorilor și nu e adevărat. Pachetul de protecție pentru avertizor e ceva special. Nu ești avertizor de profesie, devii avertizor de integritate când la locul de muncă sau în comunitatea ta vezi ceva greșit și, în legătură, și vrei să informezi uh, în legătură cu acel lucru. În propunerea dumneavoastră de directivă e se spune că trebuie protejate aceste persoane, însă, insist, nu trebuie făcut un amestec cu jurnaliștii. Acum, ieri am vorbit și cu domnul Timmermans despre acest subiect. Acum aș vrea să mă refer la dreptul companiilor, dreptul societăților. Noi încercăm să abordăm această problemă și de multe ori am tot dat greș. Sper ca de data asta, deși nu avem decât un an până la sfârșitul mandatului, să reușim. Trebuie să uh, reușim să lucrăm pe baza propunerii prezentate de comisie. Doamnă comisar, eu vă mulțumesc pentru faptul că în prezentarea dumneavoastră ați sublinia faptul că această propunere trebuie să ducă la dezvoltarea unor antreprenori cinstiți sau unor modele de afacere cinstite și corecte, deoarece am impresia uneori că noi tratăm uh, companiile ca și cum ar fi niște delinvenți uh, posibili. Da, bineînțeles că unii uh, comit uh, delicte, există și abuzuri, însă marea majoritate a companiilor sunt reprezentate de oameni cinstiți, mai ales IMM-urile. Uh, să vă reamintesc de acest sector care <laughs> reprezintă 80% din uh, slujbele europene, deci e marea majoritatea companiilor. Și să nu uităm că acolo se află practic uh, inima economiei europene, nu marile multinaționale, ci IMM-urile, acest sector. Și pentru acest sector a fost făcută această propunere. De aceea v-aș ruga să ne spuneți că putem să reușim împreună să terminăm acest dosar până la sfârșitul mandatului și chiar dacă nu încheiem să facem cât mai mult. Doamna Rozier, acum vă rugăm pe scurt deoarece vrem să ascultăm și răspunsurile doamnei Euro. Merci, euh, Monsieur le Président. On va aller euh, droit au but. Euh... Mulțumesc că o să merg drept la țintă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru propunerea prezentată ieri. De mulți socialiști și democrații uh, au cerut să se protejeze avertizorii, am cerut-o de mai multe ori și ne bucurăm că a făcut progrese și comisia, că a evoluat, pentru că la început lucrurile nu erau chiar așa de clare, nu era clar că vom uh, sfârși având un text legislativ. Dar iată că ați știut să ascultați uh, solicitarea Parlamentului și în special cea din partea grupului S&D și ați venit cu o propunere legislativă. Tocmai uh, acesta era și mesajul principal al raportului adoptat de Parlamentul European acum 5 luni. Ați venit cu o propunere care atinge mare parte obiectivelor pe care le stabiliserăm noi. Vă mulțumesc, uh, prin urmare, pentru uh, uh, munca depusă și pentru faptul că ne-ați ascultat, că ați știut să ne ascultați. Ați propus ceva cu sferă largă de aplicare, care nu se limitează la protecția salariaților în relația lor cu angajatorul, dar un text care acoperă multe sectoare în care are competență Uniunea Europeană și asta ceruserăm noi, să avem protecție ori- orizontală cât se poate de amplă. Și aici, deci, uh, trebuie să salutăm munca dumneavoastră. Faptul că există asistența legală acordată avertizorilor merge în sens bun textul dumneavoastră în acest sens. Grupul nostru va veni și cu propuneri de îmbunătățire. Am vorbit despre sfera largă de aplicare, însă va trebui să clarificăm uh, chestiunile legate de faptele denunțate. Cu toții ne gândim la cazul uh, LuxLeaks, uh, care ne-a însoțit pe durata întregului mandat prezent și care arată um, ce fel de nivel de protecție putem să asigurăm. În legătură cu dreptul de lucru și cu protecția acestuia, ă, înțelegem în Comisia nu dori să ocupe de acest lucru, dar noi dorim să existe un grad de protecție și aici. În legătură cu aplicarea concretă, vedem că există un cadru legal, un cadru juridic pentru ă, ă, aplicare, dar avertizorii sunt oameni singuri, izolați, care nu au neapărat un interlocutor cu care să, cu care să poată discuta, care să se adreseze. În octombrie anul trecut um, am vorbit despre um, înființarea unui uh, interlocutor național, unor autorități independente care să fie interlocutori pentru avertizori. Um, Credem că ar fi bine să există un fel de supraveghere europeană în acest sens, pentru că s-ar asigura astfel un nivel eficient al protecției. Puteți conta pe susținerea Parlamentului uh, European, uh, dar uh, aș vrea să știu, în ceea ce privește miniștri și statele membre, dacă aveți vreo idee în legătură cu ce fel de discuții veți avea cu ei, dacă îți va putea avansa. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost întrebările, doamnă comisar. Provocarea care vă așteaptă este să și răspundeți la toate în timpul care vă rămâne. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, idei și pentru faptul că ne um, îndemnați uh, mereu să um, facem progrese pe dosarele comune. Voi răspunde întrebărilor care s-au repetat în legătură cu calendarul. Domnul Ziefca m-a întrebat cât sunt de sigură. Nu am certitudini, am certitudini doar în ceea ce privește acțiunile mele. Voi face presiune asupra președinției bulgare și austriece uh, și um, românii pentru prima jumătate, um, rom, președinției românii pentru prima jumătate a anului viitor uh, pentru a face progrese. Aceste chestiuni sunt uh, relevante pentru uh, toate dosarele pe care le discutăm. Noi uh, trebuie să vedem că se fac progrese, pentru că sunt dosare care se întind pe perioade lungi de timp. Săptămâna viitoare luni voi discuta cu ministrul bulgar competent. Um, voi avem o imagine destul de clară în legătură cu calendarul în ambele dosare și uh, Credem că și o sperăm că putem uh, termina pe președinția austriacă, cel puțin propunerea privitoare la bunuri. Sunt destul de preocupată în ceea ce privește chestiunile ce țin de investiția de dreptul civil. Grupul de lucru are intenții foarte bune, însă uh, se lovește de foarte multe detalii care revin iar și iar și nu vă voi ascunde frustrarea mea în legătură cu modul în care se avansează în grupul, în privința regulamentului Bruxelles 2A. Avem uh, cu toții aceeași uh, viziune comună, dorim să-i uh, ajutăm pe copiii care trec într-un divorț al părinților atunci când familia este una internațională, într-un context internațional, dar ne, ne ciocnim de detalii Intențiile sunt uh, foarte bune, însă, după cum știți, drumul spre iad e pavat cu uh, intenții bune. Îmi pare rău că trebuie să fiu așa de dură. Sper că nu va fi cazul. În cazul acțiunii colective uh, se discută încă chestiunea competenței, nu doar la nivelul Parlamentului, ci și la nivelul statelor membre. În ceea ce privește propunerea referitoare la insolvență, și la avertizori uh, este posibil să avem uh, același tip de discuții legate de competență. Au fost multe comentarii și întrebări legate de avertizori. Doamna Reda mă întreabă cum am ales sfera de aplicare. Ne-am bazat gândirea pe um, riscul cel mai mare, unde pot fi aduse uh, prejudicii publicului. Acesta a fost un pilon și al doilea pilon a fost protecția oamenilor cinstiți și încurajarea lor uh, să folosească canalele adecvate pentru a obliga organizațiile în care lucrează să se deschidă, să devină transparente. Este posibil să extindem uh, sfera de aplicare, însă deocamdată Comisia nu vede unde să mai putea extinde, pentru că temeiul juridic este um, piața unică și interesul financiar al Uniunii Europene. Am analizat toate situațiile posibile unde se pot aduce prejudicii importante publicului și acesta a fost rezultatul. Uh, Va trebui să discutăm la negocieri sfera de aplicare în continuare și poate că vom, ne vor veni idei noi care vor fi în armonie cu temeiul legal ales pentru uh, documentul, directiva privind protecția avertizorilor. Eu am avut uh, opinie foarte fermă în legătură cu acest act legislativ. Nu am vrut să asigur protecția avertizorilor uh, în, uh, și doar atât. Am avut în minte prejudiciile grave aduse publicului și m-am gândit la cazul uh, LuxLeaks și Cambridge Analytica, al caz mai recent. Și uh, pe baza acestor cazuri am definit uh, conceptul de prejudiciu major. În legătură cu calendarul, Întrebarea doamnei Regner, după cum am spus, voi discuta cu președinția bulgară cât mai uh, curând pentru a face avansuri. În ceea ce privește uh, Malta, da, voi vizita Malta, vreau să discut uh, pe multe chestiuni, aranjamente anti-spălare de bani, uh. unitățile de inteligență financiară. asigura unui sistem care să funcționeze și care să prevină spălarea de bani. Voi întreba despre măsurile concrete pe care le ia Malta. Voi întreba despre uh, procurorul uh, european, procuratura europeană. Parcă. Cunosc cazul uh, doamnei uh, Caruana protecția jurnaliștilor este o chestiune care nu intră sub incidența um, directivei privind protecția avertizorilor, însă această directivă îi va ajuta și pe jurnaliști, pentru că uh, sursele jurnaliștilor vor fi încurajate să informeze presa și jurnaliștii nu vor mai fi singuri, vor avea colaboratori. Și cred că acest lucru uh, va fi important și pentru munca efectuată de jurnaliști. Știu că acum nu vorbim despre jurnaliști, dar uh, știți că eu uh, tratez și subiectul discursului instigator la ură pe internet. Noi avem o autocenzură în Europa dar din, există tot mai multe preocupări că acest lucru uh, se poate agrava, există um, cazuri de uh, șantaj și mesaje foarte dure care se transmit pe internet. Uh, trebuie să luăm măsuri mai concrete și pentru protecția jurnaliștilor. Astfel am răspuns și întrebării domnului Cavadal în legătură cu protecția jurnaliștilor și sfera de aplicare a directivei privind avertizorii. Iarăși, în legătură cu Malta, nu avem dovezi în ceea ce și implicarea Maltei în acel caz de asasinat, dar facem presiuni pentru a fi puși la curent cu rezultatele anchetelor din Malta. Tocmai de aceea vreau și eu să vizitez această țară și să pun uh, întrebări persoanelor relevante care sunt uh, responsabile. În legătură cu uh, cazul um, de capitanii și uh, hotărârea, noi încă ne pregătim uh, poziția juridică și așteptăm și poziția Parlamentului European. Eh, doamna Rozier, ne mulțumim pentru faptul că am știut să ascultăm. Vă mulțumesc și eu pentru acest eh, comentariu. Voi încerca să ascult întotdeauna cu mare atenție ce ne spuneți. În ceea ce privește protecția avertizorilor și sfera de aplicare, este un lucru important de menționat eh, legat de LuxLeaks și de sfera de aplicare. Avertizorul care a arătat, a um, expus cazul de evitare a plătirii taxelor, a fost uh, pedepsit pentru acest lucru. Noi nu vrem uh, să se facă diferența între un caz penal sau uh, o infracțiune, pentru că nu uh, avertizorul este cel care trebuie să decidă aici, altcineva trebuie să o facă. Dar acest lucru nu trebuie să atragă după sine pedepsirea persoanei oneste care nu suportă să fie martor la um, încălcarea legii fără să facă nimic. Noi facem propunerile așa pentru că vrem să deschidem canalele interne și suntem convinși că este în interesul tuturor organizațiilor să-și uh, informeze uh, oamenii în legătură cu canalele interne existente, pentru că dacă conducerea nu este implicată în uh, încălcarea legii, atunci este în interesul conducerii să primească informațiile în legătură cu ce se întâmplă în organizația lor cât mai curând. De aceea cerem statelor membre să înființeze și canale externe, dar uh, va depinde, va rămâne la latitudinea statelor membre acest aspect. Mm, ați spus că oamenii nu știu uh, cui să se adreseze, la ce canal extern să recurgă. Eu uh, mă aștept ca statele membre să-și informeze publicul în legătură cu aceste canale unde se pot face, um, se pot deschide notificări. Poate că va trebui să existe mai multe organisme implicate și organisme sectoriale, pentru că sfera de aplicare este largă. Este bine, dar întotdeauna avertizorii se pot adresa uh, ombudsmanului. Biroul ombudsmanului reprezintă pilonul nostru principal uh, din statele membre și dacă canalele interne și externe nu uh, funcționează, atunci este bine ca avertizorii să se adreseze jurnaliștilor și uh, să se bucure de același nivel de protecție, printre care și uh, interzicerea represaliilor împotriva avertizorilor. Oamenii trebuie să știe însă foarte bine care sunt canalele pe care pot comunica informațiile. În legătură cu ce a spus doamna Regner, da, calendarul este esențial, pachetul este unul mare, am venit mai târziu decât uh, ne așteptam. Cazul Polbut oricum a schimbat foarte mult uh, lucrurile. Cazul Polbut uh, și abordarea tolerantă a chestiunii sediului ne-a obligat să reevaluăm întregul pachet în lumina celor uh, expuse de cazul Paul Bult. Pachetul integrează și ideile lui Jean-Paul Juncker în legătură cu uh, în legătură cu uh, lucrătorii și cu sediile înregistrate ale uh, companiilor, uh, am abordat și problema mutării companiilor dintr-o parte într-alta, lucru care poate dăuna lucrătorilor. Am încercat să introducem cât mai multe garanții, am încercat să uh, permitem antreprenorilor onești să opereze ca înainte, luându-ne însă și uh, destul de multe marge de garantare a drepturilor lucrătorilor. Noi facem uh, legislație pentru oameni onești. Ar fi bine dacă am putea întotdeauna să ne concentrăm pe uh, persoanele oneste, lucrurile merg, ar merge mai bine. Întotdeauna a trebuit să ascultăm uh, pe cei care au vorbit despre abuzuri, uh, despre faptul că digitalizarea are și a riscurile ei. Uh. Digitalizarea permite notarilor să um, verifice anumite informații înainte de înregistrarea unei anumite companie. Acest lucru poate fi bun sau nu. Din punctul meu de vedere, întotdeauna Trebuie să facem legislație care să le permită uh, oamenilor cinstiți să opereze uh, în condiții adecvate. În legătură cu contractele legitime, noi, eu cred că putem să uh, le adoptăm, putem să păstrăm acest pachet. Nu vreau sub nicio formă să scădem nivelul de protecție al intereselor consumatorilor, niciun stat membru, trebuie să găsim uh, o cale de ieșire și acest lucru se referă și la întrebarea doamnei Hautala. Eu nu vreau să um, ajung să fiu vestită pentru că am scăzut nivelul de protecție al consumatorilor în Irlanda sau în Finlanda. Trebuie să găsim o cale de a armoniza regulile și de a permite statelor membre care vor să aibă o protecție la nivel mai înalt să uh, păstreze acest nivel înalt. Întotdeauna se poate merge și se poate ținti mai sus dacă există voință politică. Trebuie să lucrăm mai mult în ceea ce privește software-ul uh, inclus în uh, anumite produse, trebuie să um, facem legislație care să reziste la schimbările viitorului, trebuie să acoperăm și internetul lucrurilor, pentru că um, trebuie să um, acoperim toate riscurile posibile viitoare pentru consumator. În ceea ce privește contractele digitale, vreau să subliniez faptul că ne dorim simplitate atât pentru consumatori cât și pentru comercianți. Nu vrem nimic complicat care să însemne că cutia, um, partea materială a produsului are un anumit regim, software-ul are, este sub alt regim și așa mai departe. Trebuie să găsim o soluție simplă. Doamna Delvo, da, știu, în privința roboticii, știu că vă așteptați la mai mult din partea noastră, însă vom fi la uh, înălțimea așteptărilor atunci când uh, venim cu documentul de politică privind uh, răspunderea și siguranța produselor anul viitor. Mâine vom adopta o comunicare care va acoperi susținerea inteligenței uh, artificiale și uh, roboților în uh, Uniunea Europeană pe baza finanțării inteligente, susținerea acordată spațiului de cercetare. Și în încheiere vreau să vă spun că știu că Uniunea Europeană, deși am spus de multe ori că poate deveni un lider, iată că acest lucru devine um, destul de departe de realitate, pentru că Statele Unite și China colectează date personale ale oamenilor fără scrupule, este clar că nu există niciun fel de respect pentru uh, persoană. Noi vrem uh, ca pentru tehnologie progresul tehnologic prin inteligența artificială în Uniunea Europeană, noi vrem să colectăm date respectând în totalitate drepturile fundamentale. Vom face lucrurile în mod european, tocmai de aceea vrem să susținem atât de mult cercetarea Vrem să mergem pe calea europeană și uh, cred că vom putea face lucrurile în uh, modul nostru, în felul nostru, cu succes. Și documentul pe care îl vom publica mâine se va referi la dezvoltare, la cercetare, la finanțare inteligentă, la uh, nevoia de a ne adapta sistemele educaționale la noile provocări care apar pe piața muncii și în domeniul meu Uh, vom veni cu o interpretare a cadrului uh, legal actual, cum uh, putem să-l aplicăm în eventuale um, cazuri de probleme cu siguranța produselor sau cu chestiuni de răspundere juridică. Noi interpretăm în sensul că se vor aplica regulile generale pentru siguranța produselor și uh, directiva privind uh, mecanismele, aparatele. Vom uh, face recomandări pentru comisia următoare în legătură cu modul în care putem continua, poate continua munca noastră și uh, vom uh, lăsa noi comisii ori o analiză foarte amplă, ori vom spune uh, nu e nevoie de legi noi, haideți să aplicăm regulile existente în legătură cu răspunderea și siguranța produselor. De, dar anul viitor vom decide acest lucru. Și mă opresc. Colegul meu Eduard îmi spune că ar trebui să, mă, să închei, el are întotdeauna dreptate, deci mă opresc aici. Mulțumesc pentru întrebări, pentru uh, idei. O întrebare în partea domnului Hautala. Domnul comisar, uh, aș vrea să-mi răspundeți uh, la accesul uh, la justiție al, vict- al victimelor cooperării. Uh, mm, în continuare sunt negocieri uh, în desfășurare. După cum bine știți, uh, în ceea ce privește recursul colectiv, uh, am propus un domeniu de aplicare bine echilibrat. Au existat foarte multe dezbateri la comisie în această privință. La început, iată, vă voi oferi o um, istorioară de la comisie. La început eram puțin frustrată pentru că mi se părea că um, va fi un uh, domeniu de aplicare în ceea ce privește protecția consumatorilor foarte limitat. Apoi, uh, colegii mei, uh, nu că s-au trezit pentru că ei nu dorm niciodată, dar uh, au înțeles tot mai mult cum stau lucrurile și anume că recursul colectiv uh, acoperă de fapt și domeniile lor de activitate. Și se poate întâmpla ca la negocieri să vină propunerile dumneavoastră, vor fi și propuneri din partea statelor membre, uh, iar uh, modelul nostru de gândire a fost să vedem unde aceste prejudicii în masă pot fi uh, dăunătoare uh, la modul colectiv și unde recursul colectiv este instrumentul eficient pentru a proteja mai bine interesul cetățenilor. Dacă găsiți mai multe lucruri care să fie acoperite, sigur că este o chestiune de cooperare a colegiitorilor pentru a le include și pe acestea. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, doamna Iurova, pentru acest schimb de opinii care ne îmbogățește foarte mult și pe mine, spune doamna comisar, și suntem recunoscători pentru cooperarea cu dumneavoastră. De asemenea, vă așteptăm cu nerăbdare și data viitoare alături de comisia noastră. Dear colleagues, uh, are we prepared to vote? Dragi colegi, sunteți uh, pregătiți de vot? Nu este încă toată lumea pregătită, este de părerea președintele. Votăm acum cu privire la proiectul de raport uh, privind tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Libe 14. Doriți să verificăm la Libe 8? Am spus că se respinge, da. Doriți să verificăm sau nu? Da. Verificăm la Libe 8. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Libe 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul M pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Libe 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 71. It has been rejected. 72. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul K. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8, 80, nu, 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 88. Uh-huh. Mhm. Adopted. Se adoptă. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Pentru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 Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 și 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Aha.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 abțineri, verificăm la 1. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 și 23. Pentru. Împotrivă abțineri, să adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, aș spune că se respinge, dar nu sunt sigur. Se adoptă. Și acum, vot electronic cu privire la proiectul de raport per ansamblu. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări doamnei Juteland. Și acum votăm proiectul de raport privind uh, regulamentul care înlocuiește anexa A la regulamentul 848 uh, per 2015 privind procedurile de insolvență. Avem aici un vot în bloc pentru toate amendamentele. Poate că am putea să votăm electronic pentru a ne asigura că totul este în regulă, pentru a ne bucura și mai mult de vot. Votul se închide. Se adoptă. Și acum uh, votăm proiectul de raport în ansamblu, încă o dată vot electronic. Va fi un vot surpriză, cu siguranță. Da, iată, se adoptă. Felicitări doamnei Țiefca! Și acum am trecut la statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioară, text codificat, vot uh, electronic, votul este deschis. Se adoptă. Felicitări, uh, domnule Geringer. Și acum trecem la standardele de performanță privind emisiile pentru autoturisme noi și pentru vehicule utilitare ușoare noi. Votul este deschis, vot electronic. Se adoptă. Încă o dată, felicitări doamnei Geringer. Cu aceasta votul de astăzi i-a sfârșit. Și acum trecem uh, la uh, punctul 6 și anume comunicările președintelui. În primul rând, uh, Comisia Comună, jurii AFCO, cu votul privind proiectul de raport, privind implementarea și interpretarea unei, unei acord de legiferare mai bună, va avea loc mâine la ora 11. 50, 11, 50, 12 fără 10. În al doilea rând, Uh, uh, reuniunea grupului privind Brexitul va avea loc astăzi la ora 12.30 în sala ASP 5G3 după reuniunea de dimineață a comisiei noastre. Comisia Jurii a fost invitată la această reuniune comună. Și Apoi, permiteți-mi să vă informez cu privire la deciziile coordonatorilor, decizii care au fost luate ieri. Coordonatorii au căzut de acord să o numească pe doamna Hautala ca raportor pentru solicitarea uh, ridicării imunității domnului Gheorghios Kirtios și domnul Țuiev, care este raportor pentru raportul din proprie inițiativă privind uh, rezolvarea litigiilor comerciale, apoi domnul Mașta, cam raportor pentru uh, avizul privind protecția lucrătorilor din uh, zone expuse la risc uh, și din fabrici expuse la substanțe carcinogene și mutante. Apoi s-a decis să fie înaintată o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind directiva uh, cu privire la asigurări și să invite pe domnul comisar Oettinger la dialogul structurat cu Comisia și să i se trimită o scrisoare privind masa rotundă cu privire la subiectul selecției staffului de senior management pentru a atrage atenția uh, cu privire la competențele jurii în ceea ce privește regulamentul uh, privind personalul și aspecte conexe. De asemenea, o scrisoare similară se dorește să fie transmisă președintelui Comisiei Cont. În fine, coordonatorii au decis să organizeze o reuniune informală uh, cu privire la uh, implementarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Cam atât cu privire la comunicările președintelui. Now we are at item 17. Și acum trecem la punctul 17 și ne vom uh, întâlni cu directorul executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, domnul Antonio Campinos, care se va adresa pentru ultima dată comisiei noastre în calitatea sa de director executiv al acestui uh, oficiu, înainte de a deveni directorul Organizației de Brevetare uh, Europene, începând cu 1 iulie 2018 profit de această ocazie pentru a vă felicita pentru numirea dumneavoastră. Scopul uh, acestui schimb de opinii este de a discuta despre acțiunile Oficiului pentru Proprietatea Intelectuală al Uniunii Europene, uh, activitatea sa și provocările viitoare. Domnule președinte, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. TMPs, uh, ladies and gentlemen, over the years... Domnilor și domnilor, de-a lungul anilor ați fost foarte generoși în ceea ce privește timpul pe care ni l-a acordat uh, nou oficiului nostru, dar și drepturilor de proprietate intelectuală. Și vă suntem recunoscători dumneavoastră și membrilor care ne-au ajutat să îmbunătățim situația drepturilor de proprietate intelectuală în interesul cetățenilor. Evoluțiile din trecut și presiunea evenimentelor actuale ne arată că jurii a avut dreptate să mizeze de mult timp pe creativitate și inovare. Ați uh, dat dovadă de um, foarte multă luciditate făcând acest lucru. În iulie, după cum știți, voi prelua un nou post ca președinte al Oficiului pentru Brevete, Oficiul European pentru Repere. Și interesul meu în ceea ce privește creativitatea și inovarea și mai ales invențiile nu va scădea, din potrivă. Această schimbare de post îmi oferă motive în plus pentru a mă gândi la legătura între dreptul de proprietate intelectuală și nevoia de a avea o abordare comună în ceea ce privește politicile pe care le facem în acest domeniu în UE și la nivel internațional. Profit de ocazie pentru a vă reaminti câteva din schimbările care au avut loc. Deja în rolul um, oficiului nostru și uh, mă voi referi și la provocările viitoare. Printre acestea, ritmul rapid al schimbărilor tehnologice, cererea mare de drepturi de proprietate intelectuală și modul în care ne putem asigura că aceste drepturi sunt respectate pe piața internațională. În primul rând, să primim în, privim în urmă la acum șapte ani, când am avut pentru prima oară onoarea de a mă adresa acestui comisii în 2011. La un an după ce mi-am preluat postul, proprietatea intelectuală a devenit din ce în ce mai importantă din punct de vedere politic, economic și social. Bineînțeles că responsabilitățile de asemenea oficiului s au modificat de-a lungul timpului. Deci nu suntem doar un oficiu de înregistrare a mărcilor europene. Noi avem, practic, un nou mandat în calitate de oficiu uh, european al drepturilor de proprietate intelectuală și știm că n-ar fi ajuns ce am ajuns fără sprijinul celor trei instituții și fără susținerea tuturor părților implicate, inclusiv a utilizatorilor de sisteme de proprietate intelectuală care devin uh, Uh, partenerii noștri. În 2011 am spus cât de importante sunt drepturile de proprietate intelectuală pentru economie și societate în general. Și de atunci oficiul a primit rolul de observator în ceea ce privește încălcările de domeniu în 2012 și după peste 40 de studii, limitele dezbaterii în legătură cu proprietatea intelectuală și rolul în societatea sa modernă uh, deci devin din ce mai clare. Există un consens cât mai mare și mai puține zonă de umbră. Acum, în ceea ce privește importanța economică a proprietății internaționale, daunele cauzate de încălcarea acestor reguli și percepția proprietății internaționale, de, intelectuale de către cetățeni, această trilogie, e bine, acum există o accepție internațională atât din partea părților private cât și publice. Studiile sunt citate de G7, Parlament, și recent am fost la organizație Geneva, unde la cererea comisiei am fost invitați să ne prezentăm uh, impactul asupra drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste studii de caz pe care le-am uh, comandat uh, sunt completate și de examinări mai detaliate care acoperă, de exemplu, situația IMM-urilor, IMM a interpretării greșite și ceea ce trebuie să facem pentru a înlătura lacunele. Împreună cu alte agenții, am ajutat la procesul de convergență și transformare digitală cu un sistem de design și de mărci uh, european. Pentru a reduce costurile de interacțiune cu servicii publice pentru a-ți proteja dreptul de proprietate intelectuală, am lansat șapte zone de convergență de practici administrative, inclusiv două uh, formate designuri de acoperire. Există de asemenea un proces pentru dezvăluirea uh, mărcilor uh, pe internet. Avem un mediu concentrat pe utilizator și asta e vital dacă putem, uh, într-adevăr, dacă vrem să câștigăm de pe urma inovării. Acum, Trebuie să ne asigurăm că aceste parteneriate se vor menține și se vor extinde și la alte eh, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv la brevete. E important pentru că astfel IMM-urile pot folosi tot potențialul lor, pot eh, ajunge la produse comerciale prin acorduri de licență, prin acorduri comerciale, deci nu să se facă mai mult decât recunoașterea unor idei bune. Am încercat să vedem ce poate fi făcut pentru a încuraja transferurile de tehnologie și de asemenea ne ocupăm de o inițiativă pentru a înființa un portal de internet care să fie un ghișeu unic pentru companiile care vor informații și asistență în legătură cu exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală. În oficiul nostru colaborează cu mai multe oficii și se ocupă de toate aspectele. În primul rând, cum pot fi înțelese și respectate mai bine aceste drepturi. Am avut uh, campanii și activități de conștientizare a publicului um, pentru a um, folosi, de exemplu, materiale inovative în domeniu și am elaborat o serie de instrumente pentru a ajuta uh, autoritățile și pentru a ajuta vame, autoritățile vamale, judecătorești și, bineînțeles, poliția. Reamintesc relația importantă pe care am dezvoltat-o cu aeropolul, de pildă. Sprijinim așa numitul IP3 Center, înființat pentru combaterea um, delinvenței de proprietate intelectuală pe internet. Să nu uităm că um, noi uh, suntem într-o, într, într -o economie globală. E important Um, activitatea noastră pentru a avea proiecte în multe regiuni din lume pentru mai multă convergență, mai mare transparență și o accesibilitate mai mare pentru uh, IMM-uri. Ca să oglindim modificările din uh, societate și rolul schimbător al oficiului, s-au făcut și modificări legislative. Deși e ispititor să spunem că de multe ori legislația e undeva în urma uh, schimbărilor de pe teren. Știți probabil că a fost uh, modificat regulamentul cu privire la mărci pentru a oferi mai multă simplificare, pentru a oferi și, o forma, și un format de cooperare internațională în ceea ce privește proprietatea internațională. Din octombrie anul trecut, cererea de reprezentări grafice pentru mărci a fost abolită și noua competență a oficiului pentru mărci a fost uh, introdusă. Și legiuitorii au cerut, de exemplu, dacă s-ar putea face ceva semănător în domeniul designului. Din păcate, oficiul a înțeles din partea Comisiei Europene că un nou regulament cu privire la design e încă o perspectivă îndepărtată. Însă suntem într-o economie globală, după cum spuneam, și alții își doresc să-și modernizeze legislația în domeniu. În Corea de Sud deja poți înregistra designul uh, tridimensional, însă în UE nu. Acum, în ceea ce privește legătura între mărci și uh, indicațiile geografice, i s-a oferit o recunoaștere mai mare, oficială. Știm că Parlamentul a cerut ca oficiul să-și asume răspunderea pentru indicațiile geografice, inclusiv cele non-agricole. Deocamdată nu am primit propuneri concrete în acest sens. Vă pot spune că începem să cooperăm mai îndeaproape cu DG Agri și să examinăm aceste indicații geografice pentru a, pregăti, pentru a fi eventual pregătiți pentru această posibilitate. Și lumina valorii acordate designului și dat fiind că vrem să avem uh, niște drepturi de indicații geografice mai inclusive, se vor face presiuni asupra comisiei, care cu siguranță va aborda acest subiect. În orice caz, sunt sigur că și comisia dumneavoastră își va face glasul auzit. Ultimul punct de actualizare în legătură cu activitățile oficiului. E important să subliniem că vom veni în continuare cu rezultate, noi ca oficiu de înregistrare. Rolul oficiului s-a extins Însă, în continuare, ne ocupăm de administrarea mărcelor și sistemelor de design și de mărci și o facem într-un mod eficient. Acest lucru ar trebui să fie întotdeauna pentru noi o linie roșie pe care să nu o depășim. S-au făcut investiții în tehnologii digitale avansate, ne-am reorganizat uh, funcționarea. Avem de asemenea și anumite restrângeri în ceea ce privește ce privește personalul nostru până în 2021. Requested in the IP area. Modificările care au loc intern în oficiul nostru au fost profunde, mai ales uh, munca în echipe, introducerea de sprijin pentru examinatori și utilizori în funcție de mm, big data și de tehnologia existentă. Evoluțiile sunt în curs și vor avea un impact uh, în ceea ce privește uh, serviciile pe care le vom uh, oferi noi pe viitor, servicii de mare calitate. Câteva statistici. În anul trecut, aplicațiile de mărci, care reprezintă majoritatea sarcinii noastre de lucru, care ne finanțează activitatea, au crescut cu peste 8% și ne-am ocupat cu mai mult, cu peste 4% mai multe cazuri de design. Deși cererea a fost foarte mare, am uh, reușit să publicăm uh, la timp toate mărcile și toate deciziile în legătură cu designul. Oficiul a reușit să-și sporească eficiența cu 5,9% în 2017. Și aici vreau să le mulțumesc membrilor personalului nostru. Să le mulțumesc pentru modul în care s-au adaptat la noua modalitate de a lucra. Am prin munca lor am putut să oferim o plus valoare. Poate că aceste statistici vă fac să înțelegem cât drum am străbătut noi de la planurile noastre strategice. Am devenit uh, o organizație mai agilă, concentrată pe utilizatori, oferim niște servicii de mare calitate și contribuim la sănătatea acestui sistem de proprietate intelectuală. Din perspectiva comisiei dumneavoastră, sunt niște modificări uh, binevenite direcția cea bună, însă știți că în continuare există provocări la adresa drepturilor de proprietate intelectuală. În ultimii ani s-a spus clar că trebuie sprijinită creativitatea ca parte a agendei 2020 pentru o creștere inteligentă și inclusivă. Să ne apropiem, iată, cu pași rapizi de 2020. Avem Brexitul, vom avea o nouă comisie, un nou parlament anul viitor. Și așa cum s-a spus, impactul tehnologiei uh, va modifica chiar și amenința abilitatea legiuitorilor de a reacționa la timp. Cea de-a patra revoluție industrială vine cu mari modificări. Artigeța artificială, vehicule um, autonome, bitcoinul, uh, printarea uh, tridimensională, digitală. Uh, ajungem la momentul în care anumite produse foarte sofisticate uh, oferă practic uh, ceva nemai văzut. De exemplu, General Electric, GE, folosește deja uh, printarea cu laser a um, metalelor pentru a fabrica motoare de aeronave. Deci pe viitor pur și simplu nu vor mai avea nevoie de piese de schimb, vor pur și simplu imprima tot ceea ce e necesar. De asemenea, uh, un mare gigant din domeniul încălțăminte a spus că va putea imprima, va putea imprima încălțăminte sportivă la cererea clientului. Uh, produse de îngrijire dentală, bijuteriile, de exemplu, pot fi făcute astfel, prin imprimare. Mai avem și inteligența artificială, cu toate implicațiile asupra big data, traducerea acum și vehicule autonome, securitatea, aplicații, deci în aceste domenii. Am spus de asemenea că folosirea big data dă rezultate în ceea ce este oficiul nostru. Avem servicii mai uh, petenoase față de utilizatori, însă am văzut că că deși inteligența artificială e importantă, e un vector de creștere economică, unele aplicații ridică anumite îngrijorări de natură etică, legal, juridică sau socioeconomică. Deci trebuie să înțelegem mai bine potențialul, dar să fim și precauți, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Uitați-vă la cazul Facebook recent. Oficiul nostru folosește big data, o face în conformitate cu regulile de protecție a datelor. Deci e posibil să îmbrățișezi schimbarea și să o călăuzești în direcția cea bună și să câștigi astfel. Deci când venim cu noi tehnologii și vrem să ne folosim de noile tehnologii, nu ne putem permite să fim uh, întrecuți de alți concurenți. SUA, Japonia sunt uh, lideri în ceea ce privește obiectele inteligente conectate. China, Corea de Sud vin cu invenții din ce în ce mai numeroase. Și la oficiul nostru vedem că așa se întâmplă și cu aplicațiile de mărci Anul trecut, aceste aplicații din China s-au dublat față de 2015. China a devenit cea de-a treia țară care solicită deci, uh, autorizare de la noi. Deci doar câteva luni au depășit uh, practic solicitările venite din partea SUA. Sursele de drepturi de proprietate intelectuală sunt din ce în ce mai diversificate, deci aici descărcările de date devin uh, esențiale și rolul marilor jucători e clar aici. E un mediu destul de um, provocator și există și studii făcute de oficiul nostru, un studiu împreună cu OCDE-ul, de pildă, care a estimat că încălcările de drepturi de proprietate intelectuală în comerțul internațional ar putea reprezenta cam 5% din importurile UE, deci cam 88 de miliarde anual. Și situația devine și mai complexă. Oficiul nostru trebuie să facă față unor cereri de proprietate intelectuală din ce în ce mai mari, în domenii cu care nu suntem familiari, în domenii tehnologice. Avem din ce în ce mai multe aplicații care vin din exteriorul Uniunii Europene și o soluție ar fi să, încerce, să, înțelegem, să încercăm să înțelegem mai bine tehnologiile implicate și să le folosim uh, mai eficient pentru a înțelege cum funcționează această lume complexă. De pildă, uh, Monedele cripto-virtuale, Bitcoin, au fost în mare creștere. Există anumite aplicații care ne-ar putea ajuta să uh, combatem încălcările de drepturi de proprietate intelectuală. Noi, de asemenea, avem relații cu comunitatea programatorilor, o comunitate care e la curent cu evoluțiile din domeniu. Anul trecut, oficiul a lansat o, un concurs de uh, cod pentru a unifica, practic, diferitele sisteme de um, trasare. Evenimentul acesta va avea loc în Bruselia, Bruxelles, în iunie, și premiul va fi de 100.000 de euro. Deci vrem idei și prototipuri în urma acestui exercițiu, idei care să se transpună în produse reale. De asemenea, oficiul nostru, în parteneriat cu alte părți, prin observator, va trebui să se asigure că pe viitor se va acorda prioritatea celor activități care sprijină succesul operațional și care duc la rezultate. Pot fi făcute multe pentru a construi unelte, rețele și pentru a înlesni cooperarea între agenții și autorități pentru a avea un sistem mai eficient. Avem nevoie de un schimb mai mare de informații. În consecință, după cum știți, diferitele unelte de pune în aplicare create de noi, um, statisticile împotriva contrafacerii de date, bază de date Actiris, care raportează legătură cu încălcările din afara UE, sunt consolidate acum într-o singură platformă europeană a drepturilor de proprietate intelectuală. Oficiul și observatorul își vor continua colaborarea directă cu alte agenții și DG-uri, sprijinind uh, Coaliția împotriva crimei cibernetice, IPC3. Vă rugăm să vorbiți mai rar. IPC3 a fost implicat în operațiuni pentru a închide uh, forumuri de vânzare online ilegale. Ne-a ajutat de asemenea să distrugem distribuitori ilegali de televiziune și să închidem sute de site-uri care ofereau bunuri contrafăcute, cum ar fi bunuri de lux, produse sportive, medicamente. Oficiul nostru consideră că o cooperare crescută cu toți partenerii din domeniu, inclusiv un rol mai mare pentru agenție, e singura cale. Ar trebui să avem uh, deci o unitate care să combată clar uh, contrafacerea. O astfel de abordare e vitală dacă vrem să combatem cu succes un fenomen global care s-a răspândit foarte mult odată cu apariția unei tehnologii avansate. Vă pot spune că la o reuniune organizată de oficiul nostru și de Europol, cu director general, cu director de la Europol, OLAF și de la Digitaxul, a fost prima um, ocazie de jucător major din acest domeniu pentru a discuta cooperarea și colaborarea actuală pentru a combate criminalitatea în acest domeniu. S-a spus cât de important e schimbul de date, analiza și o cooperare mai strânsă între UE și autoritățile naționale. E nevoie de măsuri concrete pentru a combate încălcările din domeniu în mod mai eficient. Și s-a discutat despre toate acestea, iar participarea au spus că își doresc să se întâlnească în mod regulat pentru a stabili un cadru în care să se progreseze. And we are aware of... Am făcut studiile necesare și cunoaștem realitatea. Acum a sosit momentul să acționăm. Sperăm că aceste reuni, uh, reuniuni vor duce către o um, strategie holistică pe care o doresc utilizatorii. Domnilor și domnilor, uh, vedeți că oficiul uh, pentru proprietate intelectuală a evoluat mult din 2011, când am stabilit prioritățile și când am încercat să prevedem, să să ghicim care vor fi uh, provocările ulterioare. Am avut provocări uh, care um, au mers mână-mână cu progresele care au fost făcute și care trebuie să inspire progresele viitoare. Drepturile proprietății intelectuale trebuie să fie relevante, accesibile și să împlinească nevoile um, utilizatorilor. Pentru ca aceste drepturi să aibă valoare, ele trebuie evident să fie înțelese, respectate și aplicate în mod eficient. Calea uh, progresului este complicată pentru că tehnologia se schimbă repede și atitudinile societății se schimbă, însă acestea rămân bazele oricărei strategii viitoare. În, această, uh, în acest context nu a fost niciodată mai important ca toate părțile implicate să înțeleagă foarte bine um, contextul și uh, schimbările. Trebuie să ținem pasul cu dezvoltarea. Comisia Jurii este în centrul uh, acestui proces și um, joacă un rol uh, esențial în a ne ajuta să facem față provocărilor viitorului. Sistemul drepturilor de proprietate intelectuală este un instrument care este justificat de capacitatea sa de a aduce beneficii economiei și societății. Vă mulțumesc pentru că aveți un interes uh, pentru activitatea noastră și că ne ajutați să, și ne ghidați pentru a încerca să menținem relevante și eficiente aceste uh, chestiuni și în secolul 21. So, uh, thank you, Mr. Campinos. Mulțumesc foarte mult, domnule Campinos, pentru uh, prezentarea dumneavoastră atât de densă. Avem uh, mai multe solicitări de intervenție. Domnul Cavada va lua cuvântul primul. Uh, merci, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Public, aș vrea să le spun celor care sunt în sală și pentru procesul verbal că um, instrumentul um, care a fost condus până acum de domnul Campinos uh, este unul fundamental într-un continent în care singura adevărată bogăție creativă este uh, protecția uh, sub orice aspect al creatorilor. Am un document care uh, datează din 2014 și care uh, a circulat mult în Europa, un uh, document realizat de organizație suficient de independentă cât să fie credibilă și a spus că înseamnă 530 de miliarde de euro fie, în fiecare an care se adorează creativității europene. 7 milioane 200 de mii de persoane profită de acest lucru, independent de uh, dezastrul contrafacerilor uh, care a ajuns uh, la toate periferiile Uniunii Europene și care a trecut frontierele noastre. Recent s-au numărat numărul de vagoane care intră într-o țară din estul continentului nostru uh, și uh, în care statele nu au cu ce să controleze acest, această intrare. Sunt zeci de uh, uh, trenuri zilnic care vin din China cu produse contrafăcute. Uh, Instituțiile europene trebuie să facă foarte multe. Acum avem uh, și dovada că oficiul funcționează, că raportul cu uh, relațiile cu poliția este excelentă. Și vreau să le spun colegilor mei că am reprezentat Parlamentul la adunarea dumneavoastră, domnule director general, și am uh, văzut de la un an la altul și n-am fost singurul care a făcut-o, ci și domnul Zvievca, ca și Domnule Grip, care este o fostă colegă care uh, acum este Parlamentul francez și doamna Reda. Vreau să le spun colegilor că a existat o perioadă foarte importantă de modernizare care uh, a avut loc uh, sub conducerea dumneavoastră și m-a frapat acest lucru pentru că nu se întâmplă foarte des în agențiile și oficiile care sunt mai îndepărtate de centru, m-am uh, am, am constatat că sunt în mijlocul unei organizații uh, moderne, adaptabile și uh, vreau să vă spun că s-a organizat foarte bine domnul director general. Acest oficiu este unul dintre instrumentele esențiale um, și um, trebuie uh, să consolidăm uh, instituțiile noastre, nu să-și le reducem bulet, bugetul. Este fundamental ca singurul instrument de care dispunem pentru a analiza problema drepturilor de proprietate intelectuală să fie în stare foarte bună, să funcționeze perfect. Colegul meu a fost uh, ales uh, în fruntea Oficiului European pentru uh, brevete uh, ca un adevărat împărat, dacă nu vă ofensează această comparație pentru contra candidatul a adunat doar două, trei voturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția adusă până acum. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest schimb de opinii și pentru prezentarea domnului Campinos și, de asemenea, în primul rând doresc să spun că sunt uh, cât se poate de impresionată de ceea ce ne-ați prezentat, de activitatea oficiului dumneavoastră și Înțeleg că nu conduceți această instituție ca pe o autoritate, ci că vă, uh, vă vedeți ca pe un furnizor de servicii, ceea ce mi se pare excelent. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și în contextul restructurărilor pe care le-ați inițiat. Mi se pare foarte bine că nu numai că țineți cont de funcția dumneavoastră, ci că vă gândiți că trebuie să priviți uh, mai departe decât uh, propria instituție, uh, am cooperări cu alte organisme, instituții europene. Sigur că este nevoie și de uh, o platformă IP. Toate aceste lucruri mi se par foarte importante. Ce am mai impresionat de asemenea este faptul că ați arătat anumite lucruri cu privire la tehnologia blockchain și v-ați gândit la anumite aspecte. M-aș fi gândit că uh, dumneavoastră sunteți cei care oferiți asta și că oferiți stimulente cu privire la uh, dezvoltarea tehnologiei în diferite direcții. Mi se pare uh, cu adevărat impresionant ceea ce ați făcut pe această direcție. Am o întrebare concretă. Ați uh, vorbit despre concurență, mai ales despre cea din China. Și aș vrea să știu, pornind de la observațiile dumneavoastră, dacă chinezii sau americanii sunt mai buni pur și simplu pentru că sunt mai inovatori sau ține cont mai degrabă de valorificarea comercială, de evoluția uh, invențiilor. Deci ne lipsește spiritul inovator, deci trebuie să investim mai mult în uh, educație și formare sau mai degrabă uh, în aspecte comerciale. Și ultima observație, Doresc să mă alătur uh, la ceea ce a spus deja domnul Cavada, și anume industria creativă din Europa. Pentru că spiritul nostru creativ, conținutul pe care îl uh, postăm și în rețea, toate acestea sunt importante. Și așa cum a spus și domnul Cavada și ceilalți colegi, nu voi obosi să spun că noi punem la dispoziție totul gratuit pe internet și că cei care sunt activi din punct de vedere creativ ar trebui să beneficieze de ceea ce fac, de munca lor, de tot ceea ce au dezvoltat. Deci trebuie să existe un rate of return. Cam atât uh, în ceea ce privește mm, proprietatea intelectuală, tot ceea ce ați uh, făcut, dumneavoastră ați dezvoltat, uh, este grozav și sperăm să continuăm pe aceeași direcție. Vă mulțumesc încă o dată. Regner. Doamna Regner. Thank you very much for your presentation. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, impresionanta prezentare pe care ați făcut-o. Eu sunt uh, una dintre cei care n-au ajuns niciodată la sediul dumneavoastră, dar ceea ce am văzut în Alicante, ceea ce s-a dezbătut, toată lumea din partea comisiei noastre a fost entuziastă după aceste conferințe. O întrebare despre blockchain tehnologie menționată de doamna Nibler. Ați menționat că în iunie veniți uh, din nou. Ce veți face pentru uh, a combate încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală? Cum uh, putem face mai multe în acest domeniu care pare și el foarte interesant? Domnule Zvifka, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, mă alătur și eu antevorbitorilor mei și în special domnului Cavada. Și vă mulțumesc pentru eforturile depuse până acum în uh, rolul dumneavoastră de director la Alicante. Dragă Antonio, îmi face plăcere, mi-a făcut plăcere să-ți uh, să fiu martor la eforturile depuse de tine de-a lungul anilor când uh, ai fost în fruntea oficiului. Merită uh, să mergi la Alicante pentru că aceasta este una dintre cele mai bine organizate agenții de care, cu care se poate mândri Uniunea Europeană. Nu vreau să repet acum toate exemplele care s-au dat, dar uh, aceasta este una dintre puținele agenții care nu ne costă niciun ban. Este o agenție care ne um, reglementează relațiile comerciale și care ne aduce beneficii imense. Mă bucur foarte mult că domnul um, Campinos se alătură acum organizației um, de la München, um, oficiul european pentru brevete. Acest lucru uh, va fi foarte important pentru viitor. Sunt sigur că vă va înlocui o persoană de calibrul dumneavoastră Singurul lucru care mă preocupă este faptul că provocările noi ne pândesc pentru că tehnologia se schimbă zilnic aproape. Și um, din punctul de vedere al Uniunii Europene e vorba de o schimbare de conducere într-o organizație foarte importantă. E vorba de cooperarea cu uh, instituțiile care um, au competența de a cerceta încălcarea dreptului proprietății intelectuale din Uniunea Europeană. PIB-ul uh, statelor uh, membre și PIB-ul Uniunii Europene trebuie să aibă beneficii de pe urma acestor cazuri. Întrebarea mea pentru domnul director general este de ce pierdem uh, bătălia cu americanii și cu uh, anumiți tigri economici uh, asiatici? Poate din cauza stadiului de dezvoltare al ideilor, a ideilor, sau din cauza lipsei de talent sau a faptului că nu protejăm în mod eficient uh, oamenii talentați din Europa. Și din uh, Polonia mi ajung la urechi tot felul de uh, știri relevante. Sper că agenția noastră va fi o inspirație pentru statele membre și că această bună cooperare și aceste bune practici ne vor aduce beneficii pe viitor și că cel care va înlocui va continua uh, eforturile, la fel ca și dumneavoastră, așa cum dumneavoastră vă veți continua rolul și de la München. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase. Vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Voi încerca să vă răspund, dar uh, nu este ușor. Voi spune următoarele. Dacă analizăm uh, lucrările științifice publicate de profesori universitari, de cercetători din întreaga Europa, nu putem trage concluzia că suntem și în spatele Statelor Unite, în niciun caz în spatele Chinei. Uh, Nu e vorba că nu avem cunoștințele necesare. Suntem uh, în spatele americanilor în uh, punerea în aplicare a acestor uh, cunoștințe. Nu intrăm pe piață, nu generăm profit, nu creăm locuri de muncă atât de mult ca americanii, care au două avantaje comparativ cu noi. În primul rând, ei sunt o singură țară. Noi suntem încă 28 de țări, în ciuda eforturilor Comisiei și Parlamentului și Consiliului uh, suntem în continuare 28 de țări. Avem uh, vârste diferite. Nordicii sunt foarte pricepuți în a transforma uh, cunoștințele în produse, la fel uh, Regatul Unit, Germania, sunt dintre cei mai buni din Europa și poate chiar din lume. Va trebui ca pe viitor să vedem cum funcționează ecosistemul să aducem idei pe piață, să vedem care sunt cele mai uh, inspirate exemple, să vedem unde sunt lacunele și să încercăm să umplem aceste lacune cu cunoștințe. Și să aplicăm uh, principiul subsidiarității, care s-a cam pierdut în Europa, deși uh, el este unul dintre frumusețile uh, Europei. Deci să recurgem la nivelul statelor membre, pentru că nivelul public este și cel privat este, sunt mult mai pricepute în a aduce idei pe piață, mult mai eficienți decât noi. Ei uh, încearcă nu doar să identifice problemele, ci și să găsească soluții la aceste probleme și au construit uh, un ecosistem uh, mai favorabil. americanii, după cum am spus, sunt o singură țară, ceea ce le facilitează foarte mult sarcina și ei nu sunt uh, mai talentați ca noi în a descoperi uh, informațiile, ci în a le transforma în produse. Ne-am uh, contactat programatori care ne pot ajuta să dezvoltăm coduri care ne pot um, ajuta uh, cu aplicarea. Tehnologia blockchain um, înseamnă că evoluția unui produs este controlată foarte bine în fiecare etapă. În momentul în care se produce un produs, el poate fi urmărit până când este distribuit. Aceasta este teoria. Să vedem dacă funcționează. Problema în Europa este împărtășirea datelor. Colegii mei portughezi din, din poliție, uh, ei când au uh, produse, uh, ele le-au clasificate pe, cat pe categorii diferite. Uh, produsele sunt clasificate diferit în trenuri și în containerele în care sunt încărcate. Trebuie um, clasificate corect. Trebuie să va trebui să recurgem la inteligența artificială și să clasificăm produsele în mod adecvat pentru a permite transportului să aibă loc uh, în Europa. Fără probleme. Este un fel de joc de șoarecele și pisica. Și cred că v-am uh, răspuns la întrebări. In, the, in that case, uh, Mr. Campinos, I will have two more. Campinos, în acest context, uh, am și eu două întrebări. Una cu caracter general. Ați menționat uh, inteligența artificială și cu toții știm că inteligența artificială este capabilă de a scrie articole, de a compune muzică. Conform uh, dezbaterii pe care o purtați, este acesta o provocare pentru definiția în sine a muncii care se găsește sub protecția proprietății intelectuale? Și dacă da, în ce direcție se îndreaptă această dezbatere la oficiul dumneavoastră? Și în al doilea rând, volumul aplicațiilor. De asemenea, indicațiile geografice de origine neagricolă. Puteți să-mi răspundeți și cu privire la acestea? Uh, da, la nivel european nu avem uh, indicații geografice pentru produse non-agricole și cred că este mm, o pierdere de timp să discutăm dacă ar trebui să avem așa ceva sau nu, pentru că, după cum spuneam, proprietatea intelectuală este un instrument. Poate fi utilizat sau nu de sectorul privat. Nu noi suntem cei care decidem dacă să fie utilizat sau nu. Sectorul privat face acesta, dar dacă nu oferi instrumentul, nici nu va fi utilizat. Deci, uh, există indicațiile geografice pentru produse non-agricole, dar nu sunt folosite așa de mult. există un uh, cadru legislativ pentru aceste produse care uh, funcționează bine și există interes în acest sens. Nu ar trebui să mai pierdem timpul. Mă uit la uh, reprezentanții de la comisie, prietenii mei uh, de acolo, colegii mei. Când am uh, semnat uh, tratatul de liber schimb, uh, noi, Uniunea Europeană, alte țări, E bine, toată lumea vine cu uh, reglementările în acest domeniu al indicațiilor geografice pentru produse agricole, dar și pentru produse non-agricole. Și sigur că trebuie protejată. Se vorbește despre o protecție sui generis. Dar uh, eu sunt întrebat, mi se spune, Antonio, poți să verifici dacă există această expresie, non-agricultural GI, indicații geografice pentru produsele agricole. Nu așa ar trebui să lucrăm. Se pierde timp. Se pierde timp cu studii de impact. Pentru că nu acesta poate să devină regula de a identifica dacă avem un elefant în cameră sau nu. Decât să facem un studiu de impact, mai bine ignorăm faptul că în cameră e un elefant. Cam așa decidem să acționăm. Nu e întotdeauna vina comisiei, e vina tuturor până la urmă. Avem și noi o parte de vină. În ceea ce privește cea a doua întrebare, copyright-ul este un dosar și știu că regulamentul este pe cale de a se decide. Nu aș vrea să insist mult pe această chestiune, însă, da, într-adevăr, aveți într totul dreptate tehnologia se dezvoltă într-un astfel de ritm încât uh, provoacă pur și simplu noțiunea de proprietatea intelectuală în sine, cea pe care o gândiserăm și concepuserăm uh, mai de mult. Și tocmai la aceste provocări trebuie să găsim un răspuns. Dar sunt trist să observ că toate aceste că sunt întrebări uh, legate de tehnologii mai vechi care nu și-au găsit încă răspunsul la nivel european. Avem uh, mărcile comerciale ale Uniunii Europene, avem designul comunitar și avem noile tehnologii care ar putea să fie acoperite de aceste concepte, dar nu se întâmplă acest lucru pentru că nu am uh, modificat, nu s-a amendat încă regulamentul privind designul. Deci ar putea să se facă niște modificări, dar nu s-au efectuat până acum, cel puțin nu în Europa. Deci, mă întreb, pierdem aici un oarecare potențial? Sigur că da, îl lăsăm noi exploatat. Cred că facem acest lucru. Și atunci când uh, ne uităm să vedem care este miza, pentru că o parte importantă din istorie sunt uh, piesele de schimb, accesoriile. Și toate acestea uh, joacă un rol important. Cu tuturor însă ne este teamă să abordăm acest teritoriu, acest domeniu. Pentru că unii cred că trebuie să mergem pe o direcție, alții pe altă direcție, dar pierdem. Pierdem uh, ca urmare a acestei dezbateri care ar putea să fie una izolată. Ar trebui să modernizăm cât mai rapid regulamentul privind designul. E din 2003. Suntem în 2018. Încă o dată. Designul comunitar. Nu vorbim de designul Uniunii Europene. Domnule Cavada, nu mai impuneți alte întrebări, vă rog. Foarte, foarte rapid. Săptămâna trecută s-a întâmplat ceva foarte important și ar trebui să tragem învățăminte de pe urma acel eveniment. Spuneați adineori cât de importantă e protecția datelor, a informațiilor care se află practic la baza îmbogățirii unui continent care nu are industrie și chiar dacă are o industrie nu poate permite să-i fie furate acestea. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost următorul lucru. Continentul care cel mai atent în ceea ce privește protejarea informațiilor și datelor SUA de săptămâna trecută, când Mark Zuckerberg a fost audiat de ambele camere um, ale Parlamentului uh, American, am primit o lecție remarcabilă noi europeni. Ce am văzut? Cum legiuitorii americani au făcut un viraj și au spus până la urmă că Uniunea Europeană știe să se protejeze mai bine decât noi. Și spun asta mai ales cu privire la comisie. Nu vreau să acuz aici pe nimeni, să vreau să încurajez să se facă acest salt calitativ și cantitativ în ceea ce privește echiparea suplimentară. Ne aflăm în situația în care se aflau țările din Golful Persic în perioada interbelică. Aveau totul, toate resursele, dar nu aveau posibilitățile de extracție, nici de rafinare, nici de distribuire cei care au aceste posibilități vin și jefuiesc și prădează la noi. Asta se întâmplă și e vorba aici de protejarea produselor geografice, industriale, algoritmilor de servicii și tot ceea ce citați dumneavoastră, ce ține de proprietatea intelectuală. Deci marjele de îmbogățire importante pe care le deținem nu trebuie protejate cu niște ziduri, însă totuși trebuie protejate și chiar dacă americanii care nu prea fac ei complimente la adresa Uniunii Europene au recunoscut public că suntem înaintea lor, asta ar trebui să ne încurajeze să uh, le luăm și mai mult înainte. Yeah. In that case, I have 14 minutes. În acest caz am 14 minute pentru a repeta toate frazele care au fost uh, deja spuse în uh, numele dumneavoastră. Așadar, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc în numele comisiei noastre pentru timpul pe care l-ați dedicat uh, schimburilor de opinii de-a lungul anului, anului și de lungul uh, anilor uh, în care ați ocupat această funcție, întotdeauna au fost niște dezbateri care pe noi ne-au îmbogățit și sperăm că această tradiție va continua și um, atunci când veți uh, fi președintele Oficiului European pentru Brevete. Pentru că și această instituție ține de competențele comisiei noastre și, practic, nu vă pierdem și așteptăm cu nerăbdare să auzim vești la dumneavoastră din noua dumneavoastră poziție. Mulțumesc încă o dată și așteptăm să colaborăm și pe viitor. Doar pentru a nu avea probleme când uh, aterizez la München, după cum știți, uh, IPU este uh, organizația publică europeană, dar nu este în uh, competența dumneavoastră, dar cu siguranță vom veni uh, benevol pentru a discuta cu dumneavoastră despre aceste lucruri. Da, aveți cât se poate de multă dreptate, dar schimburile de opinii țin de tradiția bună, îndelungată a acestei comisii și sperăm să o continuăm.